Domnul președinte. Darf Sie bitten Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor, declar uh, ședința întreruptă pe 12 februarie ca fiind reluată. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 12 februarie sunt uh, disponibile. Există obiecții?